votul. În primul rând vreau să vă spun că termenul de prezentare a amendamentelor la bugetul general pentru 2013 a fost fixat împreună cu Comisia de Buget în felul următor. Pentru deputați, 40 de deputați minimum, joi 6 septembrie la ora 12 la prânz, iar pentru grupurile politice, joi 13 septembrie 12, la fel, tot ora 12 la prânz. De asemenea, vreau să fac o declarație în numele președintelui. După cum știți, stimați colegi, în Spania,